Sala este plină și e firesc pentru că urmează voturi importante. So, her voting card. Sper că toată lumea să fi adus cartela de vot, avem nevoie de ele. Äh, kommen wir zum Punkt 7 äh, der Tagesordnung. Am ajuns la punctul 7 al ordinii de zi modificarea uh, regulamentului pentru o agenție europeană pentru siguranța trans- circulației maritime. Barstas este raportor și supun la vot amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 cade. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 cu amendament oral și vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În cazul acesta nu mai avem vot pe părți, devine caduc. Trecem la 29, Ferrera pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Numărul 8. Pentru. Nu, mă iertați, cade. Numărul 9. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 10. Se, s-a retras. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 a fost retras. 32 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 cade, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum considerentele. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 retras, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19, votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, Iertați-mă, încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Retras. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 cu amendament oral și vot pe părți. Prima parte da, nu este Cât amendament oral. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, vot electronic, s-a deschis votul. La PPE este un vot suplime, prea mult și de asemenea la neafiliați un vot în plus. În continuare, în continuare și la PPE un vot în plus, trebuie să mai facem exerciții astăzi. În continuare, deci la PPE cineva trebuie să renunțe și la neafiliați. În continuare, un vot în plus. este Rossi, nu? Cine mai este? la neafiliați. Aveți un vot în plus. În continuare. Oare din partea celor neafiliați vă puteți decide cine își retrage votul? Acum s-a întâmplat acest lucru, acum este la versi un vot în plus. Da, ar trebui deci să mai hotărâm. Acum mi se pare că putem încheia votul. Avem 58 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Deci, felicit pe Bart Stas pentru raportul său. Iar acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Mensch, So, Punkt 8. Punctul 8 al ordinii de zi. Informații pentru consumatori privind alimentele. Raportoare Renate Zomăr. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă de asemenea. Amendament consolidat numărul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. La PP sunt trei voturi în plus. Iar domnul Hartung, la neafiliați ă, este în plus, trebuie să ă, retrageți cartela. La PP au rămas în continuare două voturi în plus. La ALDE un vot în plus. La PP a rămas un vot în plus, la ALDE unul în plus. În continuare, Vă rog, eu admir angajamentul dumneavoastră, dar nu putem să acceptăm voturi suplimentare. La ALDE, în continuare, a rămas un vot în plus. Paul Newton Dan a renunțat la PP în continuare un vot suplimentar. Acum avem doi coordonatori. Ar trebui ca unul din, măcar unul să reușească să facă ordine. În continuare a rămas un vot în plus. Acum putem încheia votul. 36 de voturi pentru, 23 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 5 cade. Trecem la amendamentul consolidat 6 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Să verificăm. De acord. Deci, amendamentul 6. La PP un vot în plus. De asemenea, la S și D un vot în plus. În continuare, la PP unul în plus. În continuare. Peter Lise. Nu puteți decide cine dintre locuitori ar trebui să se abțină de la vot, ca pentru că e un vot prea mult. Acum putem încheia votul. 29 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, se respinge. Amendament consolidat 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem mai departe. Amendamentul 137, votul pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge în mod clar. Aceasta era și impresia mea. Partea a doua. Cine este pentru? Deci partea a doua, 137. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Douăzeci și unu. Vot pe părți. Prima parte. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Prima parte, cine este pentru? un vot în plus la PP. Acum e bine, s-a închis votul, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 139 și 140 identice, cine este pentru? Mulțumesc. A, priva abțineri se respinge. 141 pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142, 43, 44 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 145. S-a închis votul. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30A și 147 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 B. 30 B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 30B. La grupul S și D, un vot prea mult. S-a închis votul. Se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru. Doriți să verificăm 32. Bine, verificăm 32. S-a închis votul. Se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A fost destul de clar. Dacă doriți, putem verifica. 149 Iertați-mă spre președintele 152, Carl Schlitter, Michel Rivasi. S-a închis votul. Se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151-153 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mergem mai departe 35 din partea raportoarei pentru amendamentul 35 pentru împotrivă abțineri se respinge 37 pentru împotrivă abțineri se respinge 155 pentru împotrivă abțineri, verificăm. Verificăm 155. S-a închis votul. A fost adoptat. 157. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. opt s-a respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 40. S-a închis votul. Se respinge. 156 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. vreau să vă spun pe ce pagină continuă, dar nu avem toți aceeași paginație. Deci, 187. Cine este pentru? 187 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Identice 189 și 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Patruzeci și nouă. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 49. S-a închis votul. S-a închis votul, se respinge. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 50. S-a închis votul. Se adoptă. 193 Întâi, supunem la vot amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar acum amendamentul întreg pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 194A și 192A identice și se pare că și caduce. 51A, vot pe părți, prima parte, se pare că cade. Mulțumesc, <laughs> doamne raportoare. Deci, Deci doar a doua parte, mi se spune, este caducă. Prima parte trebuie să o supunem la vot. 51A, prima parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Deci, trecem la 194B. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm 194B. S-a închis votul. Un vot strâns, dar se adoptă. O 195 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 195. S-a închis votul. Se adoptă cu multe voturi în plus. 196 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 205 din partea raportoarei. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 209 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trebuie să sărim peste multe pagini. La mine este pagina 13, Amendamentul 56. Dacă toată lumea a găsit amendamentul 56, cine este pentru? Încă nu. Articolul 26, aliniatul 1. Raportoarea, amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă. Doamna Vilmăt, domnule președinte, um, do, 1, 2, 2, 3 ar fi trebuit să cadă, dar eu cred că sunt pe subiecte diferite și nu ar trebui să uh, renunțăm la ele. Este un uh, domeniu care nu este acoperit de către amendamentul consolidat. Bun. V-aș propune următoarele. Să supunem la vot dacă supunem la vot, pentru că raportoarea este împotrivă. Deci noi în comisie trebuie să supunem la vot dacă este domeniul acoperit sau nu. Ar trebui să ne mai citiți odată exact despre ce este vorba, Denis Wilmot. Trebuie să ne citești articolele încă o dată, să le numiți încă o dată articolele la care v-ați referit. Și uh, uh, 201 nu, mă iertați, 204. 217 deci și 223 trebuie să vă citesc pentru că sunt identice, se spune în text. to label the country of origin or place of provenance of meat, poultry and fish in processed foods. foods, the following statement may be given instead in brackets on unspecified origin. Das sind die drei identischen. V-am citit uh, cele trei amendamente identice, ni se solicită să le supunem la vot, dar uh, va trebui să supunem la vot dacă sunteți de acord să le votăm. Raportoarea. Uh, am examinat aceste uh, lucruri timp de multe zile aceste amendamente nu trebuie supuse la vot. Ele sunt caduce după ce amendamentul consolidat numărul 4 a fost adoptat. Așa stau lucrurile. Președintele, eu vă propun să supunem la vot. Cine dorește să le supunem la vot aceste amendamente, cine dorește să nu le supunem la vot, haideți să verificăm electronic S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci nu le supunem la vot. Trecem la amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 269. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 270 și 274 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge, dar nu toți uh, au folosit cartela de vot, nu toți cei care au votat prin uh, ridicarea mâinii. Iar acum avem din nou un vot în bloc până la 271. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, 57B. Cine este pentru? 57B. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Pentru 57B, verificare electronică. S-a închis votul. La S și D, un vot prea mult. Acum putem închide votul. Se adoptă. 277, 278, 279 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem verifica electronic dacă doriți, dar era destul de clar. Domnul Hartung trebuie să retragă cartela de vot din consolă. S-a închis votul, se adoptă. 57A și 280 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Nu am reușit să-mi dau seama. Deci, încă o dată, cine este pentru? Acum e mai clar. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 281-282. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 285 pentru, 285 dacă S și D, liberalii și verzii sunt pentru, atunci avem majoritatea, dar putem verifica. Deci verificăm 59. Acum au votat altfel. Asta e foarte interesant, spune președintele. Încă o dată spunem la vot 59. S-a închis votul. Se pare că s-a strecurat o eroare. Doamnă Zomer dorea să supunem la vot eh, amendamentul 59. Deci, Începem încă o dată. Votul pentru 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Două sute optzeci și cinci. Liotar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ar, amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, 63, 64, 65, votate în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți pentru 290, prima parte, Pentru 290, supunem la vot prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pare a fi identică cu 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. Următoarele vor trebui să fie supuse la vot individual pentru că a fost respins un amendament consolidat. Deci continuăm cu 291. Cine este pentru 291? Doamna Sommer? Aici cred că este o greșeală în lista de vot. Se spune doar că amendamentul 291 cade dacă amendamentul consolidat 6 va fi adoptat, dar cade și pentru că amendamentul consolidat 7 a fost uh, aprobat, pentru că ambele amendamente consolidate se refereau la etichetarea uh, pe față a, a fața ambalajului a alimentelor. Deci, prin amendarea uh, amendamentul consolidat numărul 7, dacă a trecut, cade. Noi suntem de altă părere, va trebui să supunem la vot dacă supunem la vot. Cine este pentru supunerea la vot? Împotrivă? Trebuie să verificăm electronic. Suntem în mijlocul votului. Un vot suplimentar din partea PPE. Acum e bine, s-a închis votul. Majoritatea este împotriva supunerii la vot. Carl Schlüter, în legătură cu regulamentul știu cum uh, putem vota, dacă putem vota sau nu, pentru că sunt articole diferite. Compromisul 7 și acesta privesc alte puncte. E un articol diferit. Also, <laughs> sorry. Die Mehrheit hat Majoritatea a fost de acord să nu supunem la vot. Continuăm cu 292. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 293 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 293. un vot prea mult de la grupul S și D. În continuare. Acum e bine. S-a închis votul. Se adoptă. 297. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm 297. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamente identice 294, 295, 298 și 300. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. se respinge. 301. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 296. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar putem verifica electronic. 71. S-a închis votul. Să adoptă. Șaptezeci Articolul 33, aliniatul 4. Cine este pentru 73? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 311 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptezeci cinci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 312, amendament oral. Cine este pentru? Atunci supunem la vot textul original. Nu? Se pare că a fost retras. În cazul ăsta mergem mai departe la 76A și amendamentul Cine este pentru 76A? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 313. Cade. Trei pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trei sute șaisprezece pentru împotrivă abțineri se adoptă. 317 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul cade. 76C pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 76C. S-a închis votul. Se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem verifica. 77 verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm 81. S-a închis votul. se respinge. 81 se respinge. 326 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 326. Un vot prea mult de la grupul S și D. S-a închis votul. Se respinge. 326 se respinge. Am ajuns la 82. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trei sute douăzeci și șapte cade. Și acum 83. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 83. Se pare că nu a votat toată lumea. Acum s-a închis votul. Se respinge. treizeci pentru. Cine este pentru 330? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 329 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 334 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 335 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 337 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 341 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 342 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei patruzeci și trei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 344 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 345 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 346 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 347 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 300, doriți să verificăm 350? Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 351 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sunt identice 353-359. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. S-a închis votul. Să adoptăm. 355 cu vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua a fost adoptată. Bun. se adoptă, am spus. 89 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 356 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 360 pentru, împotrivă,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 S-a închis votul. Da, a fost totuși uh, adoptat în mod evident. 363 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trei sute șaizeci și doi și trei sute șaizeci și patru identice. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 366 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 366. Verificăm electronic. S-a închis votul a fost adoptat cu o mare majoritate. Trei sute șaptezeci și trei, trei sute șaptezeci, trei sute șaptezeci și unu, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, 381. Amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Nu a fost foarte concludent. 381 amendament oral. Cine este pentru? S-a închis votul. Se adoptă. 382. Cine este pentru 382? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 98 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 383 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm electronic 383. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum, în bloc 384, 385, 365, cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți, Se adoptă. 387, 388. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 300 86 cade, 389 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 390-391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 392 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 400. Nu, mai este și 102 din partea raportoarei. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 400 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 401 pentru, împotrivă, abțineri, din păcate se respinge. 402 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 Cine este pentru 104 în bloc 106 și 107? Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 105 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentele. 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2, cu vot pe părți, 3 părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, Abține? se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, verificăm 6. S-a închis votul. Se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sunt identice 10 și 114. Cine este pentru 10 și 14? 114. Împotrivă. Abțineri verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 cade, 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 128. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la pagina următoare. Da. Trebuie să supunem la vot și amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 14. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 16. Cu vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Se respinge. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 131. De la PP un vot prea mult. Acum e bine. S-a închis votul. Se adoptă. 131 adoptat. 133 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nouăsprezece pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și am ajuns la final. Și ca atare un vot final care va fi un vot electronic. de la grupul și de un vot în plus. S-a închis votul și rezultatul 57 pentru 4 împotrivă o abținere. Sincere felicitări raportoarei Renate Zomer. A fost o bătălie lungă care a ajuns la final și avem și o înscriere la cuvânt. Vestlund. <clears throat> Skulle jag kunna få be eh, ordföranden att tillsammans med sekretariatet eh, Aș vrea să cer secretariatului și președintelui să ne spună care sunt regulile care se aplică atunci când hotărâm care sunt amendamentele caduce e foarte important pentru că atunci când depui un amendament, ai vrea să se și voteze. Dacă cineva poate spune că nu vom vota fără să motiveze acest refuz, nu este foarte bine. Aș vrea ca președintele să redacteze un cod de conduită asupra acestei chestiuni pentru a vedea ce s-a întâmplat cu aceste amendamente. Pentru că să votăm, pentru a vedea dacă votăm sau nu un amendament, nu mi se pare o procedură acceptabilă. Mulțumesc mult! Nu raportoarea decide, ci regulamentul decide dacă se supune la vot sau nu și în regulament uh, este prevăzut ca președintele să supună la vot dacă vom vota despre un amendament sau nu. În două rânduri am făcut acest lucru. Trecem acum la ultimul vot. Este vorba de PIB și uh, dincolo de PIB, raportoarea Ana Rosbach, aliniatul 1, Econ 1.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 între raportoare și raportorii din umbră ca aliniatele să fie votate în bloc. Deci, dacă nu există obiecții, nu trebuie să facem vot în doi pași, să votăm în bloc în legătură cu toate aliniatele care trebuie să fie votate și după aceea votul final. Văd că nu există obiecții. Atunci vă întreb, cine este pentru uh, supunerea la vot în bloc pentru toate aliniatele care urmau să mai fie votate? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă propunerea. Ca atare ajungem la votul final, vot electronic. Îmi cer scuze, spune raportoarea. Nu? Uh, am votat în bloc ca să supunem uh, aliniatele în bloc. Deci trebuie să le supunem uh, în bloc. Trebuie să ne uh, întrebați și cine este împotriva asta și după aceea abia să ajungem la votul final. bitte die Berichterstatterin jetzt. Încă o dată o rugăm pe raportoare să ne lămurească. Ana Rosbach, în legătură cu ce aliniate votăm în bloc? Wir versuchen den încercăm da, încercăm să uh, votăm cât mai uh, puțin din partea ITRE și ECON uh, și regii am supus deja la vot într-o primă rundă. Iar acum a existat o uh, punere de acord cu raportorii din umbră. Nu mai avansăm amendamente, ne dorim să elaborăm astăzi un document de principiu, un document de bază. Tocmai de aceea uh, i-am rugat și pe cei care avansat amendamente să le retragă astăzi să uh, adoptăm doar un document de principiu, de bază. Deci asta ar trebui să facem astăzi, pentru că toate aceste amendamente econitre, regii, au fost votate în prima rundă. Încercăm astăzi să simplificăm lucrurile și să le finalizăm prin documentul care se află în fața noastră. Yeah. Also, cu alte cuvinte, supunem în bloc uh, la vot tot ce este marcat cu gri. Acestea vor fi supuse la vot în bloc. Atunci vă întreb încă o dată, cine este de acord ca amendamentele marcate cu gri să fie votate în bloc? Cine este împotrivă? Acum E clar cine se abține. Deci, mulțumesc, Iuta Hauk, că mi-ai atras atenția. Iar acum abia ajungem la votul final. Cine este pentru acest uh, raport astfel modificat? Va fi vot electronic. Vă rog să vă serviți de cartela de vot. Domnul Hartung trebuie să renunțe din nou la vot. S-a încheiat votul. Deci, raportul cu 59 de voturi pentru și un vot împotrivă și o abținere a fost adoptat. Sincere felicitări adresate Anei Rosbach pentru PIP și dincolo de PIP. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și secretariatului pentru activitatea desfășurată pe marginea rapoartelor și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Ja, wir haben jetzt einen Punkt. Avem un punct pe ordinea de zi pe care coordonatorii l-au discutat ieri și l-au convenit. Pe 26 aprilie eh, avem 25 eh, de ani care se împlinesc de la accidentul de la Cernobâl și uh, am decis să formulăm o întrebare în plenară pentru a discuta împreună cu Comisia și Consiliul această problemă. Am înaintat această întrebare, s-a căzut de acord asupra unui text și uh, supun la vot acest text. Cine este pentru Uh, această întrebare și uh, textul pe care uh, l-ați văzut. Cine este împotrivă? Cine se abține? În cazul acesta vom înainta acest text în plenară. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este un raport Oreste Rossi un aviz privind mobilitatea și includerea persoanelor cu dizabilități și strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități și dau cuvântul raportorului, domnul Rossi. Sì, grazie Presidente, colleghi, credo che questo sia un parere. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dragi colegi, acest aviz mi se pare foarte important nu ține de o politică partizană. Într-adevăr, e vorba despre persoanele cu handicap. Trebuie să ne dăm avizul. Comisia sesizată pe fond este Comisia pentru Afaceri Sociale. Este vorba despre strategiile care permit includerea persoanelor cu handicap în cadrul strategiei europene 2010-2020. Fie că vorbim despre persoane cu handicap, fie că vorbim despre persoane defavorizate dintr-un punct sau altul de vedere, aceste persoane au aceleași drepturi ca și celelalte. Statele trebuie să se angajeze că toate serviciile Uh, fa pentru favorizarea mobilității le sunt accesibile. Trebuie să prevadă sisteme informatice, trebuie să prevadă structuri care să permită o mai bună inserție a persoanelor cu handicap. Politicile publice și măsurile private trebuie să le permită să aibă un loc de muncă. Un loc de muncă este cea mai bună măsură de inserție a unei persoane cu handicap în societate. O persoană care muncește poate să se deplaseze, poate să facă sport în timpul liber, poate să facă și alte activități. Tot acest uh, ansamblu de factori permite o, verit, o adevărată inser, inser, inserție. Națiunile Unite a adoptat o convenție cu privire la uh, persoane cu handicap și 16 state membre au ratificat deja această convenție, celelalte state membre sunt pe cale de a o ratifica. Aș vrea să vă amintesc un element. Trebuie să prevedem servicii de sănătate echivalente pentru persoanele cu handicap. Există prea multe diferențe între statele membre. Abuzurile uh, la adresa persoanelor cu handicap trebuie să facă obiectul unor măsuri foarte stricte. Trebuie de asemenea să putem interveni într-un stadiu precoce de evaluare a nevoilor. Statele ar trebui să se angajeze să asigure o mai bună coordonare pentru a aplica cele mai bune practici, inserție socială, acces la un loc de muncă. De exemplu, un cetățean cu handicap care ia trenul la Torino vrea să meargă la Milano. Nu sunt decât două trenuri pe zi care sunt accesibile persoanelor în fotoliu rulant, în scaun rulant. Trebuie să se ia măsuri de design pentru ca persoanele cu mobilitate redusă să se poată deplasa. Și ar trebui ca aceste persoane să nu se confrunte cu obstacole de nedepășit odată ajunse într-un alt stat membru. În calitate de um, parlamentar consider că trebuie să accentuăm faptul că aceste persoane suferă atunci când nu au acces la serviciile de care au nevoie sau când acest acces este foarte dificil. Mulțumesc, Oreste Rossi. Avem în față un, raportor foarte, un raport foarte important pentru că avem în Uniunea Europeană 4 milioane de oameni uh, care uh, întâmpină dificultăți fiindcă au uh, dizabilități deci, ă, de aceea este și necesar ca noi în Parlament să luăm atitudine. O primă luare de cuvânt acum. Thank you, Chair. I'm uh, delighted. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Mă bucur să fiu ă, ă, raportoare din umbră și îi mulțumesc raportorului pentru aviz. Majoritatea persoanelor consideră că e ceva firesc să poți să iei un autobuz, să vezi o piesă de teatru sau să mergi la cinematograf. Activitatea cum ar fi uh, uh, navigarea pe internet este considerată de foarte mulți ca fiind normală, însă pentru multe persoane există obstacole în calea exercitării unor astfel de activități. Iată de ce trebuie să se ia măsuri și știm că uh, cetățenii Uniunii Europene își doresc foarte mult ca Uniunea Europeană să acționeze în acest domeniu. Aș vrea să spun că Comisia a identificat opt uh, domenii de acțiune. Este o, un aviz al Comisiei Envi și aș vrea să mă axez pe chestiunea sănătății. Pro, persoanele cu handicap au adesea un acces slab la îngrijirile de sănătate. Trebuie să susținem măsurile uh, menite să, să furnizeze servicii nediscriminatorii. Sunt pentru un card de mobilitate european. În felul acesta susținem uh, o armonizare a chestiunii la nivel european. Mulțumesc raportorului și aștept să lucrez cu el în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Ogeas. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului liberal, aș vrea să îl felicit pe domnul Oreste Rossi pentru excelentul său raport. Și cred că va accepta câteva propuneri de adaos, pentru că Subiectul care este discutat este, după cum spunea și colega mea, un subiect capital pentru mulți cetățeni, un subiect care acoperă multe domenii. Și cred că nu doar persoanele cu handicap sunt vizate aici, ci întreaga societate care trebuie să fie mai sensibilă la problematica handicapului. După părerea mea, trebuie să plecăm de la o considerație pozitivă. În comunicarea sa, Comisia introduce un element care mi se pare capital. Disponibilitatea de a furniza o contribuție financiară, o finanțare a măsurilor pozitive care să permită în Uniunea Europeană un acces egal, condiții sociale, condiții de informare egale, condiții de predare egale pentru persoanele cu handicap. Toate măsurile care ar trebui să permită depășirea uh, situației actuale o situație care nu este caracterizată prin egalitatea șanselor. Ar trebui poate să adăugăm câteva elemente la acest raport. Mă gândesc în special la articolul 5 al raportului. După părerea mea, acest raport merită aprofundat. Spunem da educației, însă educația trebuie să fie însoțită de uh, pregătire profesională. Educația nu este suficientă, trebuie să se adauge termenul formare, pregătire. Și cred că s-ar putea acoperi lacuna printr-un amendament. Aș vrea să insist și asupra protecției sociale care este necesară. Chiar dacă avem structuri diferite în statele membre, trebuie să insistăm asupra necesității uh, de a avea sisteme de protecție socială atunci când se proiectează diferitele servicii sociale, atunci când se proiectează programele legate de pensii și uh, contribuțiile la asigurările sociale, trebuie să se prevadă uh, prevederi specifice pentru persoanele cu handicap. Handicapul duce adesea la o formă de discriminare socială care are o influență asupra bunăstării acestor persoane cum să facem pentru a avansa, pentru a progresa. Cred că campanii publice, campanii de sensibilizare sunt necesare. Aceste campanii ar putea să ducă la progrese. Persoanele cu handicap trebuie să fie și mai bine informate în ceea ce privește posibilitățile pe care le au la dispoziție, în special posibilitățile sociale. Vă mulțumesc! Doamna Hibner. Mulțumesc. Discutăm astăzi despre excluderea socială. Vorbim despre ridicarea barierelor. Vorbim despre barierele care uh, uh, um, împiedică accesul. Aceste bariere nu sunt legate doar de acces. fie că este vorba despre probleme de vedere sau probleme de mobilitate. Trebuie să avem în vedere și barierele sociale, accesul la sistemele de educație, de exemplu. Tinerii de multe ori nu au acces la educație și asta nu din cauza standardelor, din cauza uh, problemelor financiare, ci din cauza uh, dificultății de acces. Accesul la piața muncii. Multe persoane uh, nu ar trebui să aibă acces la uh, contribuții sociale dacă uh, ar avea uh, condiții uh, bune. Cred că am adoptat un plan de acțiune foarte bun și ideea este să uh, utilizăm uh, toate experiențele pentru a susține persoanele cu handicap. Dacă continuăm în aceeași direcție, cred că vom uh, elimina toate barierele pentru că este fezabil și este uh, ceva practic. Domnul Prodi. Aș vrea să adaug și eu ceva nu se pune doar problema obstacolelor fizice, există și obstacole în calea comunicării. Și cred că tehnologiile informa, informării și comunicării ar trebui să evolueze pentru a, ca aceste persoane să uh, depășească alte obstacole legate de comunicare. Cred că trebuie să insistăm asupra rolului noilor tehnologii. S-au uh, făcut diferite studii, începând cu al optulea program cadru, și cred că ar trebui să se utilizeze aceste studii pentru a se depăși, a se elimina barierele în calea comunicării care afectează persoanele cu handicap. Mulțumesc, au luat cuvântul toți cei care doreau să ia cuvântul. Dau uh, cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc comisiei care ține cont de comunicarea și de strategia în domeniul handicapului pentru următorii 10 ani. Mulți deputați s-au referit la aspecte care sunt toate acoperite de această strategie. Strategia își propune să fie în spiritul Convenției uh, Națiunilor Unite cu privire la persoanele cu handicap. Uniunea Europeană este obligată să respecte această convenție din luna ianuarie acestui an și asta ne-a furnizat uh, inspirație pentru uh, realizarea acestei strategii. dorim să promovăm participarea de plină a persoanelor cu handicap în societatea și în economie. Pe de altă parte, vorbim uh, în contextul Europei 2020, strategiei Europa 2020, cel puțin trei dintre țintele legate de ocupare, educație și reducerea sărăciei sunt relevante pentru situația persoanelor cu handicap și nu vor fi realizate dacă nu se includ și nu se asigură participarea acestei părți a populației în economie și pe piața muncii. În ceea ce privește chestiunea accesibilității, chestiune care a fost relevată în multe intervenții astăzi, Comisia este de acord cu faptul că aceste bariere nu sunt doar de natură fizică și de mediu, sunt și de natură socială, culturală și uh, comunicațională. Comisia a anunțat în strategie pregătirea unui uh, document cu privire la accesibilitatea în Europa, care va aborda chestiunea accesibilității pe piața internă, este prea devreme pentru a spune ceva despre conținutul acestei inițiative, însă va fi lansat uh, curând uh, un, va fi lansat curând un studiu pentru a se colecta date, după care va urma o consultare publică pentru o serie întreagă de factori de decizie pentru a se formula o propunere. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Îi dau cuvântul uh, raportorului pentru a face câteva observații în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, încântat de această dezbatere. Am impresia că toate intervențiile corespund perfect obiectivelor mele, care sunt și obiectivele comisiei și care se reflectă în raportul meu. Acest raport reprezintă un spațiu foarte restrâns, pentru că avem un număr limitat de pagini, însă sunt gata să, să accept uh, observațiile colegiilor. colegilor. Sunt de acord cu accesul la serviciile de sănătate, sunt de acord și cu uh, Carta Mobilității. Cred că aceste aspecte ar putea face obiectul unui considerent. Domnul Ojias solicită și o mai bună inserție. Sunt de acord cu dumnealui, cu un sprijin financiar, pentru că știm că nimic nu se poate face fără o finanțare adecvată, însă statele membre trebuie și să își ofere serviciile. Pregătirea profesională este de asemenea o idee bună pentru că inserția pe piața muncii depinde de educație, dar și de pregătire profesională. Serviciile da, do, la domiciliu mi se par esențiale pentru că știm foarte bine că dacă că este foarte greu pentru o persoană cu handicap să se insereze în societate fără un sprijin adecvat, problemele de sensibilizare mi se par de asemenea foarte utile pentru a cunoaște mai bine problemele celorlalți. Chestiunea egalității de acces și a mobilității este esențială. Accesul la diferitele servicii nu trebuie să fie prevăzut numai când este vorba despre un serviciu spitalicesc sau când uh, merge într-o instituție publică. E vorba despre întreaga viață acestor persoane. E vorba și despre uh, activitățile din timpul liber, cinematograful sau teatrul. Uh, asistența socială trebuie să fie o soluție de ultim recurs, o soluție în cazul în care toate măsurile precedente nu au funcționat. Toate măsurile care ar trebui să permită unei persoane cu handicap să ducă o viață normală. Ați vorbit despre accesul la comunicare, vorbesc despre noile tehnologii ale informației și comunicării care pot permite persoanelor cu, persoanelor cu handicap care au dificultăți în a avea acces la anumite servicii informatice, acesta permit uh, persoanelor cu uh, handicap să uh, aibă acces la aceste servicii. Mulțumesc! Oh, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, însă înainte aș dori să vă spun câteva cuvinte despre calendarul provizoriu al acestui aviz. domnului Rossi, termenul pentru amendamente este data de 3 mai Va fi adoptat uh, acest document în comisie pe 24 mai și la Comisia pentru Ocupare pe, uh, pe data de 16 iunie. Am încheiat deci acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un uh, proiect de aviz privind prioritățile de infrastructură energetică pentru 2020 și după aceea dau cuvântul raportorului, doamnei Rovana Plumb. Thank you, Chair. Um, acesta este un uh, din partea comisiei noastre pentru Comisia de Fond, care este ITRE și se referă într-adevăr la prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020. Eu vreau să salut uh, comunicarea Comisiei Uh, privind uh, prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020 și să vă spun că eu am pus accentul uh, în cadrul acestui aviz pe anumite elemente și anume, în primul rând, investițiile, investiții substanțiale care trebuie făcute în infrastructura energetică pentru a ne atinge obiectivele, în comunicarea sa, Comisia a indicat uh, o sumă uh, necesară acestor investiții, o sumă de 200 de miliarde de euro, care este necesară pentru implementarea noilor tehnologii, precum și pentru extinderea infrastructurii. Nerealizarea acestor investiții ar duce la costuri mult mai ridicate legate de deteriorarea mediului înconjurător, creșterea prețurilor la energie, creșterea insecurității furnizării de energie și a dependenței de o sursă unică, precum și o scădere a ocupării forței de muncă și o bunăstare. De aceea uh, trebuie să găsim uh, surse financiare sustenabile pentru aceste investiții și am, uh, am axat pe sursele publice și private, punând accent, de exemplu, pe veniturile din taxa pe tranzacțiile financiare, taxa pe carbon și din licitarea cotelor de ITC revizuită. Uh, toate aceste surse ar putea fi utilizate pentru a reduce decalajul de finanțare, pentru a stimula investițiile, de exemplu pentru a adapta rețelele noastre energetice la cerințele distribuției energiei din surse regenerabile cu creare de locuri de muncă verzi. Sigur că există și riscuri și pentru diminuarea acestor riscuri, cum ar fi cele operaționale, cele naturale și cele antropice sau politice, consider că deciziile privind dezvoltarea rețelelor inteligente trebuie să se bazeze pe ponderarea atât a beneficiilor cât și a costurilor, așa cum se prevede și prin directiva privind infrastructurile critice, dar în special pe adoptarea standardelor de mediu și de siguranță pentru toate infrastructurile energetice am solicitat, am sugerat statelor membre să realizeze o hartă a riscurilor ca un instrument pentru luarea de decizii și monitorizarea rezultatelor punerii în aplicare a rețelelor inteligente în scopul de a îmbunătăți interconectivitatea acestora. Sigur, m-am referit și la un impact socioeconomic, recomandând statelor membre să furnizeze informații în mod adecvat cetățenilor, societății civile, operatorilor economici și partenerilor sociali pentru a permite consumatorilor să beneficieze de noile tehnologii și utilizarea inteligentă a energiei în vederea creșterii eficienței energetice. Am pus accentul pe modernizarea rețelelor naționale în domeniul energiei și interconectarea lor într-o rețea superinteligentă, care ar putea oferi un flux stabil și sigur de energie, la prețuri accesibile pentru cetățeni și de a crea mai multe locuri de muncă verzi. Am mai subliniat faptul că este necesar să se sporească participarea publicului în procesul decizional privind punerea în aplicare a acestor noi metodologii pentru a acorda prioritate proiectelor în funcție de nevoile uh, cetățenilor. Eu uh, doresc să mulțumesc uh, colegilor mei shadow, precum și secretariatului comisiei. Am avut o discuție informală la Strasbourg pe această temă și uh, acum vă mulțumesc și aștept uh, considerațiile uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you. And I give the... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Hübner. Doamnei Hibner, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult, foarte mult. Doamna raportor a ridicat o sumedenie de chestiuni importante în acest raport și cred că ar trebui să avem um, o viziune pertinentă a acestui, acestui subiect. Consiliul European în anul 2007 a adoptat obiective cheie în ceea ce privește politica energetică a Uniunii Europene pe baza unor elemente de durabilitate, stabilitate a furnizării energetice. 20% energii generabile, precum și reducerea dioxidului de carbon cu 20%, precum și eficiența energetică. Acestea erau obiective. În ultimul caz era vorba de o majorare de 20%, dar doamna raportor s-a concentrat uh, mai mult pe uh, politica climatică și crearea de locuri de muncă ecologice. Cred că ar, trebui, ar fi trebuit să se pună mai mult accent pe siguranța alimentării și pe dezvoltarea pieței energetice în acest sens, dat fiind că acesta reprezintă unul dintre principalele obiective ale politicii energetice. La fel de important uh, este și accesul egal pe piața energetică dat fiind faptul că perioada de, de calendarul de investiții, perioada de timp a investițiilor este una destul de largă, astfel încât trebuie să ne asigurăm că toți beneficiarii energetici de pe piață, fie că este vorba de sectorul industrial sau de cel al gospodărilor, trebuie să fie alimentați. Uh, se face referire la investiții în sectorul energetic, care ar trebui să este vorba de includerea acestuia în foaia de parcurs pentru 2050. Această publica, acest document va fi publicat toamna aceasta, dar nu cred că ar trebui să acceptăm soluții ca, asupra cărora nu s-a luat o hotărâre la Consiliu în ceea ce privește calitatea lor de priorități. Deci nu ar trebui să, ar trebui să ne ferim de astfel de declarații premature. La punctul 4. În ceea ce privește standardele cele mai stricte, da, sunt de acord la nivel de securitate, dar nu neapărat și la protecția mediului. Acolo aceste standarde trebuie să fie raționale și să nu fie prea îndepărtate de alte considerații, cum ar fi punerea la punct a infrastructurii sau uh, conectării uh, rețelelor energetice europene. Aceste, aceste, aceste conectări nu uh, se pun în practică, fiindcă adesea există unele piedici, există opoziție, astfel încât aceste standarde ar trebui să fie raționale și să nu pună bețe în roate interconectării rețelelor. Haideți, deci, să dăm dovadă de raționalitate și să ne bazăm pe datele științifice pe care le avem la dispoziție. La punctul 5, acum, se face referire la depozitarea uh, energiei electrice. Îmi dau seama că este vorba despre o fază timpurie a cercetării științifice în acest domeniu și nu avem încă la dispoziție tehnologia necesară pentru a, pentru a depozita uh, energia electrică fără să reducem eficiența energetică. Tehnologiile pe care dispoziție duc la o scădere a eficienței în timpul uh, depozitării energiei electrice, stocării energiei electrice. În ceea ce privește energia regenerabilă și conectarea la rețea, această condiție este imposibil de atins uh, în acest moment și dacă nu identificăm foarte clar proprietarul rețelei care este cel ce trebuie să uh, construiască această inter, acest punct de interconexiune, trebuie să avem grijă ca costurile acestei lucrări de interconexiune să fie suportat de operator sau uh, de uh, Acest lucru trebuie să fie spus foarte clar în document, să se spună uh, cine uh, suportă aceste costuri. Iar la punctul 7 din document se face o afirmație foarte bună din partea Comisiei, care reprezintă o propunere excelentă, prin care uh, trebuie să existe un uh, proiect pentru punerea în aplicare a proiectelor prioritoare, prioritare și, așa cum spune doamna raportor pe bună dreptate, trebuie să fie simplificată această procedură în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului. Și se pare că aici lipsește bună comunicare, o bună științare a informarea publicului, iar dacă am avea acest lucru, am elimina foarte multe din problemele cu care ne-am confrunta. Este deci foarte important să existe astfel de informații, să oferim astfel de informații publicului larg din timp, fără să așteptăm ca proiectul să fie aproape încheiat, fiindcă atunci ar fi prea târziu. Se pare deci că trebuie să subliniem o parte din aceste aspecte mai bine și știm foarte bine că uh, regenerabilele vor crește, dar, încă o dată vă spun, avem nevoie de o abordare echilibrată, iar aceste surse regenerabile trebuie să fie bine conectate la rețeaua energetică. Mai ales când ne gândim la o rețea energetică internațională. Trebuie să putem folosi regenerabilele cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul raportorului din umbră de la GUE. Mulțumesc. Mulțumesc. mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu raportoare din umbre și raportoare principale. Am avut într-adevăr această întâlnire informală la Strasburg și iar mie mi se pare că obiectivul de a crea locuri de muncă verzi Uh, mi se pare a fi într-adevăr foarte important. Aș dori să mă refer și la câteva elemente care sunt importante din punctul meu de vedere. O infrastructură energetică pentru valorificarea surselor regenerabile de energie și o producție descentralizată de energie în acest context. Uh, nu avem nevoie de o infrastructură energetică pentru valorificarea uh, cărbunelui și uh, pentru ca marile concerne energetice să poată să își continue politica de până acum. Eu cred că în Uniunea Europeană la un moment dat trebuie să renunțăm și la valorificarea energiei nucleare. Iar în ce privește infrastructura energetică, eu cred că trebuie ca fondurile publice, banii publici să financeze aceste rețele, pentru că altfel concernele din domeniu uh, nu vor face decât să exploateze consumatorul final și creșterea de prețuri să cadă în sarcina Uh, utilizatorului. Eu cred că și la nivelul comunelor trebuie să existe o implicare în finanțarea energiei electrice. Se vorbește despre uh, și o urgentare, facilitare a procedurilor de certificare. Eu cred că uh, trebuie să se participe uh, la timp uh, din partea uh, administrației uh, publice la aceste licitații și o informare a cetățenilor din timp în legătură cu aceste intenții, pentru că atunci abia procedurile pot să fie urgentate Eh, trebuie să poată fi cunoscute alternativele existente și oamenii să se implice în selectarea proiectelor care li se par lor a fi accesibile. Cred că eficiența energetică de asemenea trebuie avută în vedere în ce privește infrastructura energetică, să vedem care sunt posibilitățile într-o limită de timp rezonabilă ehm, pentru că și necesarul de energie uh, este în creștere. Trebuie să ne gândim la eficientizarea energetică și la rețelele de distribuție, inclusiv pentru sursele energetice regenerabile pentru ca și furnizarea de energie să fie uh, garantată și este nevoie de rețele uh, de transmisie inclusiv între state și schimburi de energie. Vom face în acest sens, uh, vom înainta amendamente. Mulțumesc foarte mult. Doamna Grostetu. Mulțumesc, domnule președinte. Când vine vorba de infrastructură energetică pentru 2020, aceasta este foarte necesară și trebuie să avem investiții de mare, mare amploare. Avem 200 miliarde de euro în următorii 10 ani pentru finanțarea nevoilor de uh, uh energie, uh, oricare ar fi nevoile noastre, avem nevoie de aceste infrastructuri. Uh, Criza economică uh, actuală reprezintă o ocazie foarte bună de a căuta alternative prin uh, inovări tehnologice care reprezintă un stimul pentru creștere și, a, uh, pentru creștere și în ceea ce privește locurile de muncă. Trebuie deci sprijinită cercetarea, inovarea și în egală măsură e nevoie să avem o politică activă de finanțare având instrumente inovatoare Fondul European pentru Finanțarea Inovării, de pildă, Fondul European pentru Brevete, dar instrumentele existente, cum ar fi politica de coeziune, uh, cofinanțarea și precum și instrumente noi, cum ar fi repartizarea mai bună a costurilor, um, pârghia fondurilor private, prin atenuarea riscurilor. Aici cred că veniturile provenite din, dintr-o taxă asupra tranzacțiilor financiare, o taxă a carbonului și cotele de emisii în sistemul de schimb de emisii, toate acestea pot uh, aduce contribuția la aceste finanțări. Ne putem îmbunătăți finan- și, adapta fina- și, ad- și adapta infrastructura la specificitatea noilor tipuri de energie și să integrăm aici specific- specificitățile legate de regenerabile, energie solară sau eoliană, dat fiind că avem un sistem de diversificare a mixului energetic. Bineînțeles, trebuie să avem uh, un, uh, o tarifare în acest sens dinamică pentru a îmbunătăți eficiența energetică energetică, pentru a reduce deșeurile energetice și pentru a spori competitivitatea industriei europene, mai ales a IMM-urilor, permițând în același timp o mai bună supraveghere și securitatea energetică a care să aducă, bineînțeles, beneficii economice și de mediu înconjurător. Iată câteva idei pe care doream să uh, le ridic cu privire la acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Prodi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegei noastre, Rovana Plumb, pentru acest raport care um, abordează un subiect foarte important. Aș dori totuși să lămuresc câteva aspecte care, după părerea mea, ar trebui să fie incluse uh, Ehm, dat fiind cea mai recentă comunicare a Comisiei, aș dori să întreb Comisia dacă foaia de parcurs pentru anul 2050 va aduce cu sine schimbări în ceea ce privește termenele de, pentru 2020. Cred că noi ar trebui să ținem cont și de acest aspect Aș dori în egală măsură să adaug următorul aspect. În ceea ce privește acest raport, bineînțeles, este vorba despre faptul că înțeleg prea bine cât de important este faptul de a avea o abordare sistemică, mai ales în acest caz în care este, voia, este vorba despre nevoia de adaptare la schimbările climatice care au loc deja, ceea ce înseamnă că avem nevoie de o abordare specifică în ceea ce privește gestionarea teritoriului, care ar putea să fie costisitoare, dar ar putea să fie soluționată dacă folosim în mod sistematic toate sursele de energie regenerabilă pe care le avem la dispoziție. Mă gândesc aici la biomasă, la deșeuri agricole și silvice și în ceea ce privește gestionarea cursurilor navigabile, cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a împiedica inundațiile, bineînțeles. Uh, s-ar putea să existe surse hidraulice care, uh, care nu numai că ar putea produce energetică, dar ar putea crea și cercuri virtuoase în ceea ce privește gestionarea teritorială, amenajarea teritoriului. Deci ne-am uh, am avea o adaptare treptată la schimbările climatice, ceea ce ar însemna că ne-am adaptat și gestionarea teritoriului pentru uh, a ține cont de această chestiune inconturnabilă. Mulțumesc! Um, Doamna Valean, ca raportor uh, din umbră la ITRE, am uh, subliniat deja uh, nevoia de investiții într-o rețea inteligentă care trebuie să reprezinte una dintre principalele priorități. Mă bucur foarte mult faptul că doamna raportor a subliniat acest aspect în mai multe alineate. Ar trebui să dorim o descentralizare și o responsabilizare a cetățenilor. Trebuie să ne modernizăm rețelele pentru a permite integrarea regenerabilelor în rețelele noastre energetice, în ceea ce privește energiile regenerabile. Aș dori să vă spun limpede că acesta reprezintă o parte a viitorului nostru energetic, dar nu ar trebui să percepem această situație în alb sau negru. Tehnologiile privind uh, energiile regenerabile au un impact asupra mediului înconjurător și uh, nu sunt potrivite oriunde și oricând. În momentul în care hotărâm unde și cât să investim, ar trebui să ținem cont și de acest aspect precum și de faptul că există costuri aferente deteriorării acestor uh, tehnologii. Aici ajungem la chestiunea finanțării acestor infrastructuri. Am văzut care sunt cifrele prezentate de comisie. Acestea sunt impresionante, bineînțeles, cum ar fi majorarea um, um consumului energetic și nevoia de modernizare a infrastructurilor. Eu sunt uh, liberală și eu um, nu pot fi de acord cu această taxă pe tranzac- pe, asupra tranzacțiilor financiare pentru a răspunde nevoilor noastre și cred că doamna raportor ar trebui să renunțe la o astfel de idee în acest aviz și Parlamentul European, în egală măsură, trebuie să ajungă la un consens cu privire la acest raport, deci trebuie să se țină cont de acest lucru. În egală măsură e nevoie de noi instrumente, dat fiind contextul economic actual, ar trebui să încurajăm aceste obligațiuni europene și precum și parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții. Piața ar trebui să fie motorul, iar investițiile private ar trebui să aibă prevalență, cu unele excepții, bineînțeles, acolo unde nu există un motiv comercial de investiții. Și finanțarea Um, privată parțială poate fi justificate. Euroobligațiunile ar putea să fie un instrument foarte important pentru a dobândi fondurile de care are nevoie Europa, nu numai pentru infrastructura energetică, dar și pentru transport, pentru rețele interurbane și așa mai departe. Uh, în încheiere aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa de ușoară și sperăm să conlucrăm pentru a aduce la bun sfârșit acest raport. Mulțumesc, domnul Lise. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc raportoarei. Aș vrea să introduc în discuție un aspect suplimentar și cred că voi avansa și un amendament în acest sens. Bineînțeles că infrastructura trebuie să fie dezvoltată și uh, trebuie să valorificăm mai mult energiile regenerabile, dar trebuie să acordăm atenție și interesele consumatorului mai mult. Există încă potențial de economisire a surselor de energie și de eficientizare în acest sens. Dacă dorim ca uh, investițiile să nu fie atât de uh, mari, atunci cred că trebuie să ne gândim la aspectele de economie. Și eu cred că în foaia de parcurs pentru 2050 trebuie să încercăm să obținem și o prognoză realistică în ce privește consumul de energie. Cred că trebuie să valorificăm mai mult aceste strădanii de eficientizare a utilizării energiei decât să ne orientăm spre noi și noi uh, surse de energie. Să ne gândim la aspectele manageriale, pentru că există și energii volatile în rețea și este foarte important să ne gândim când folosim uh, energia și când nu. Dacă cineva are uh, instalații uh, de refrigerare, atunci trebuie să existe și un termostat. Dacă noaptea uh, este uh, mai frig, bate vântul, atunci eventual uh, poate să fie altfel reglat termostatul uh, pentru a utiliza mai puțină energie. Deci există asemenea posibilități de a opta pentru câtă energie folosim. Putem obține în felul acesta o mai mare eh, electromobilitate în Europa. Se spune eh, și se știe că un eh, autoturism 20 de ore pe zi stă pe loc și doar 4 ore sau doar 2 ore circulă. Ei bine, Poate că atunci când se va recurge la electromobilitate, trebuie să ne gândim uh, și uh, care vor fi posibilitățile de economisire și să ne gândim și că un autovehicul uh, poate să, într-un fel, să cedeze Um, energie electrică pentru a fi valorificată în um, alte domenii. Deci vehiculul să devină un fel de depozit de energie care poate fi și furnizor la un moment dat. Sigur că din acest punct de vedere tehnologia trebuie să fie adoptată. Iar în ce privește finanțarea, nu sunt foarte sigur cum ar fi bine să procedăm. Pentru că, pe de o parte, ezităm toți uh, să încercăm să valorific, să finanțăm prin utilizarea de energie, pe de altă parte însă să ne gândim cine este producătorul. De, de ce o întreprindere care are un consum mic de energie și care se bazează, să spunem, pe eh, proprietate intelectuală, eh, de ce ar trebui ca prin taxele pe care le plătește să-i financeze inclusiv pe cei care sunt eh, energofagi? Deci cine dorește să folosească multă energie trebuie să o financeze în principalul Uh, rând, să spunem. Uh, trebuie să regândim din acest punct de vedere poate și impozitarea și trebuie să găsim uh, un răspuns corect pe plan european și național din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc înainte de a da cuvântul din nou, domnule raportor. Vreau să vă spun că domnul Prodi avea câteva întrebări directe pentru comisie. Comisia însă nu este alături de noi astăzi, dar veți primi uh, un răspuns prin serviciile noastre. Nu, dacă aveți, dacă și alți colegi au uh, întrebări de adresat comisiei, vă rog să contactați serviciile noastre și veți primi un răspuns. Acum dau cuvântul doamnei raportor. Thank you very much, Chair. I would like to thank Mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția lor. Din nefericire, știți că procedurile îmi permit doar să uh, folosesc uh, un spațiu restrâns, un număr restrâns de caractere <laughs> pentru a putea să redactez uh, propunerea de aviz. Voi organiza o nouă întâlnire cu raportorii din umbră și vom discuta pe marginea intențiilor de a avansa amendamente. Nu vreau să răspund acum la toate eh, aspectele care au fost subliniate astăzi, dar sunt sigură că uh, vom reuși să elaborăm un raport. Din punctul nostru de vedere al Comisiei noastre să ținem seama de toate obiectivele Uniunii Europene privind uh, dezvoltarea energetică și schimbările climatice, pentru ca Uniunea Europeană să poată să ocupe un loc de pionierat în demersurile de globalizare, în acest sens să devină unul din principalii jucători pe plan mondial în acest domeniu domeniu foarte important uh, pentru a ține seama și de uh, siguranța exploatării, dar și pentru sănătatea uh, și pentru bunăstarea financiară a cetățenilor europeni. Doresc să mulțumesc tuturor și vom mai avea uh, discuții pe marginea uh, amendamentelor uh, care vor fi avansate. Mulțumesc încă o dată. Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult. Calendarul provizoriu este următorul. Termenul pentru depunerea amendamentelor 2 mai. Vom vota pe 24 mai în această comisie și în ITRE se va vota pe 26 mai. Raportul va ajunge în plenară în luna iulie. Cu asta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, care este un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei, reprezentanții Agenției Europene pentru Medicamente, cu privire la medicamentul antidiabetic mediator. Începem prin a da cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you very much, Miss. Reprezentantei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne bucurăm să ne aflăm aici și să putem răspunde la întrebarea pusă de deputatul uh, european. Cazul mediator a început în 1999, înainte de a avea o legislație cu privire la farmacovigilență la nivel european. În 2004, legislația a introdus pentru prima oară anumite reguli cu privire la farmacovigilență la nivel european. Această legislație a fost consolidată în 2010. Este vorba despre legislație care a fost adoptată de curând în toamna anului trecut. Noua legislație consolidează rolul farmacovigilenței rolul pe care îl acordăm Agenției Europene pentru uh, Medicamente. Pentru că ceea ce a fost un grup de lucru, în momentul în care a apărut cazul mediator, va deveni un comitet cu privire la farmacovigilență. Noua legislație introduce și gestiunea riscurilor și gestiunea aceasta este redefinită pentru că riscul este definit mai larg pentru a include și efectele nedorite. Există o posibilitate de a introduce într-o autorizație anumite condiții și o anumită monitorizare. Când a intervenit cazul mediator, comisarul a cerut să se facă un test de stres pentru a se vedea dacă astăzi, odată cu noua legislație, legislația 2010, odată cu noua legislație, deci s-ar mai putea uh, ar mai putea apărea un caz mediator. Și, din păcate, concluzia noastră este că s-ar putea întâmpla. Legislația trebuie, deci, să fie consolidată. E o legislație pe care tocmai am adoptat-o și care va intra în vigoare săptămâna, uh, anul viitor dacă vrem să fim siguri că astfel de cazuri nu se vor mai produce, trebuie să consolidăm legislația. Și există trei puncte în privința cărora legislația nu este suficientă. În primul rând, ori de câte ori se retrage un medicament pe plan național, trebuie să se declanșeze proceduri comunitare. În cazul medicamentului mediator, nu s-a produs niciodată o, o retragere pe plan național. Din păcate, nu s-a retras acest medicament, însă chiar dacă s-ar fi retras medicamentul, statul, statele membre nu aveau obligația de a aduce uh, cazul uh, pe plan european însă de acum înainte EMA va fi un garant în această privință. Va exista obligația declanșării unei proceduri comunitare. În al doilea rând, există cazuri în care companiile farmaceutice retrag produse pe bază voluntară. Asta s-a întâmplat cu mediator. În 1999, Italia și Spania În 1999 produsul nu a fost uh, comercializat în Italia și Spania pentru că compania a retras uh, produsul în mod uh, voluntar și autoritățile nu trebuiau neapărat informate în privința motivului pentru care s-a retras produsul. Considerăm că atunci când există astfel de retrageri voluntare, companiile sunt obligate să informeze autoritățile și să dea și motivul pentru care retrag produsul. În așa fel încât autoritățile la nivel național să știe de ce s-a retras produsul respectiv. În al treilea rând, nevoia de transparență în privința acestor studii post-marketing această transparență pe care o introduce noua legislație este foarte bună pentru că vom dispune de o bază de date, se vor colecta toate studiile post uh, um, marketing, însă toate aceste studii trebuie să fie incluse în baza de date și publicul și um, factorii de decizie trebuie să aibă acces. Trebuie să includem în această bază de date uh, toate studiile post-marketing. Pentru a încheia, la nivel legislativ trebuie să mai facem încă treabă. Cazul mediator s-a putut produce pentru că la vremea respectivă competența era a statelor membre, nu era o competență europeană. EMA și Comisia au acționat cu respectarea deplină a regulilor și uh, considerăm, considerăm că responsabilitatea uh, nu este la nivel european. Domnul Andreas Pot are cuvântul din partea EMA. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să vă spun punctul meu de vedere în legătură cu acest caz mediator. După cum a spus și reprezentanta Comisiei, nici Comisia, nici EMA nu au o responsabilitate directă față de acest produs, față de acest grup de produse, și încă în uh, anii 98-99 până în anul 2000, în grupul uh, pentru farmacovigilență s-a vorbit despre acest produs și des- uh, au fost formulate avertismente, dar nu a putut să fie constatată atunci o anume toxicitate. Deci, uh, au existat avertismente uh, ca efect în Italia, chiar produsul a fost retras de pe piață. Uh, EMA niciodată nu s-a ocupat până în 2009 direct de examinarea acestui produs. Abia în 2009, s-a întâmplat acest lucru. Deci, în faza inițială, mea nu a avut o responsabilitate directă. De ce s-a discutat până la urmă despre acest produs? Există grupul de lucru privind farmacovigilența și acest grup de lucru are două atribuții. O atribuție europeană și o atribuție pe plan interguvernamental. Funcția europeană se referă la acele produse care, prin intermediul EMEA și prin Comisie, sunt uh, certificate și aprobate pe plan central. Ei bine, uh, inițial au fost 20 de produse, acum este vorba de peste 600 de produse, dar pe piața europeană există 90 de mii de produse uh, aprobate pe plan național Eh, imaginați-vă eh, care era situația în 1998. Eh, pe vremea aceea EMEA este o mini-agentură. Practic nici nu se uscase vopseaua pe birourile noastre și de fapt trebuia să analizeze ceea ce organismele specializate pe plan național au licențiat. Ei bine, mecanismele europene abia trebuiau să se dezvolte, dar au existat și membri care reprezentau statele naționale, care la ei acasă au uh, analizat aceste produse. EMEA nu era nici prea îndrăgită, trebuia să-și găsească un, să-și impună un loc uh, deci era absolut imposibil uh, să uh, uh, îți asumi atunci responsabilități. Agenția a, fusese înființată abia cu trei ani în urmă, nu avea niciun cuvânt de spus pentru a interveni pe piețele naționale din Italia sau din altă parte. Ei bine, acest context trebuie să fie avut în vedere. EMEA nici din punct de vedere formal, nici din punct de vedere politic nu a avut nici un fel de putere de a interveni eh, printr-o reglementare eh, față de aceste produse. Agenția noastră își asumă responsabilitatea pentru ceea ce are dreptul să facă, dar nu poate încălca principiul subsidiarității există, din acest punct de vedere, încă mână liberă în mare măsură uh, pe piețele naționale. Abra pe viitor, printr-o nouă uh, reglementare juridică, vom putea să ne asumăm mai multe responsabilități. Dar trebuie să vă gândiți că responsabilitatea statelor naționale în continuare este parte a rețelei europene uh, Poate din partea EDAS uh, ne puteți face o prezentare în numele instituției pe care o reprezentați. Probabil că puțini dintre noi au informații în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Etienne Marie, sunt membru al uh, Inspecției Generale pentru Afaceri Sociale. Este vorba despre acel corp de inspector care Uh, este subordinea ministrului uh, sănătății din Franța. Este prima oară când mă exprim în uh, Parlamentul European și dacă nu stăpânesc toate codurile necesare, vă rog să mă scuzați. Aș vrea să completez cele spuse de colegii mei, colegii mei precedenți și să spun că ceea ce am evidențiat noi nu este doar o problemă de reglementare, acesta ar fi un lucru. Și al doilea punct, uh, am putea să prezentăm uh, secvența europeană a benfluorexului. Această afacere este o adevărată catastrofă sanitară pentru țara noastră. Justiția a fost uh, sesizată. Există probleme de reglementare, Există anumite lacune care au fost foarte bine descrise deja. Aș vrea să insist asupra a două alte puncte în ceea ce privește reglementarea. O reglementare poate exista, însă poate fi puțin aplicată și sancționată. Au existat puține cazuri în care uh, reglementarea nu a fost aplicată. În al doilea rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că, în ceea ce privește medicamentele, dispunem de o texte reglementare foarte numeroase. Există circa 10.000 de reguli și sunt gata să dezvolt acest punct. Circa 10.000 de reguli care se aplică uh, foarte multor uh, medicamente și uh, din cauza acestei multitudini de reguli există o prioritate prioritarizare redusă și uh, interesează mai mult fluxul de cerere decât evaluarea stocurilor. Nu se interesează nimeni de uh, utilizare și de utilizarea proastă pentru că 70% dintre uh, rețete s-au făcut fără autorizația de punere pe piață. Aș vrea deci să amintesc aceste elemente. Apoi am văzut în anchetă că nu se pun doar probleme de reglementare. Deficiențele agenței uh, franceze, agenției franceze se datorau uh, organizării, metodei și culturii. Organizarea, în primul rând, uh, directorul trebuie să ia 90.000 de decizii pe an, organizația este foarte complexă, farmacovigilența ocupă locul al doilea, după echipele care se ocupă de um, evaluarea benefici, raportului beneficii-riscuri, o farmacovigilență puțin atractivă. În ceea ce privește metoda, punctul acesta este important. Echipele naționale nu au uh, avut uh, un raționament farmacologic uh, adecvat, nu au ținut cont de utilizarea medicamentelor, au evaluat prost efectele indezirabile, nu au ținut cont de semnale de alarmă trase de Italia și Spania, au solicitat un consens științific cu firma, cu recurgerea la numeroase studii. Au existat 35 de studii în privința mediatorului, lungi și uh, studii care nu au dus la niște concluzii. Până la urmă se pune problema culturii. Suntem într-o cultură juridico-științifică, care se centrează pe medicamente, medicamente care fac obiectul unui uh, corp legislativ considerabil, având în vedere că obiectul uh, uh, acestor reglementări este medicamentul și nu vorbim despre o cultură în care medicamentele să facă parte într-o strategie terapeutică axată pe pacient. Această cultură este foarte, foarte um, autistă, nu ține cont de uh, asociațiile de pacienți, uh, de uh, celelalte organisme, pentru că asociațiile de pacienți au rezolvat problema în Franța. În raport am spus că Uh, îndoiala aceasta, uh, principiul uh, dubiului este în favoarea medicamentelor și nu în favoarea pacienților. Aș vrea să mă întorc la ceea ce s-a întâmplat în 1988-2003, în 1988 serviciile de farmacovigilență ale Ministerului Italian al Sănătății au solicitat Agenția Europeană uh, au uh, făcut apel la Agenția Europeană, după care s-a redactat un raport foarte sintetic în care s-a spus că medicamentele sunt uh, foarte puțin eficace în ceea ce privește siguranța lor. Există efecte indezirabile, foarte greoaie, și Italia propune trei lucruri. Raportul spune trebuie să se solicite un arbitraj conform articolului 12 al directivei europene, să se solicite o reevaluare a raportului beneficii-riscuri și acest arbitraj nu va fi solicitată niciodată nici de către Italia, nici de către Franța. Ceea ce afirmă Italia este că trebuie să se solicite noi studii laboratoarelor, mai ales în ceea ce privește cardiotoxicitatea. Vom purta discuții cu privire la un protocol de studii timp de circa 18 luni acest studiu nu va fi realizat, va fi realizat 9 ani după și uh, este un studiu însoțit de o ecocardiografie, un studiu care va duce la punerea sub semnul uh, întrebării a acestui uh, medicament. Se spune de asemenea că trebuie să se modifice rezumatul caracteristicilor produsului pentru a se include riscurile de cardiotoxicitate și Franța nu uh, va refuza acest rezumat. În 2003-2004, după cum au spus colegii, firma a retras uh, uh, medicamentul în Spania și în Italia și subiectul rămâne franco-francez până în 2009. Cam asta am vrut să spun comisiei, domnule președinte. Thank you very much. And now we give... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul colegilor care doresc să participe. Doamna Grostet are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest caz nefericit uh, ridică o sumedenie de întrebări și este foarte important uh, să putem discuta cu reprezentanții comisiei și în același timp uh, cu EMEA reprezentanție mea și uh, cu raportul IGAS pentru a putea să comparăm toate informațiile primite. Sunt de acord că există aici uh, răspundere multiplă, nu avem un singur responsabil, uh, ci mai mulți responsabili. Este vorba de neglijență aici, neglijențe îngrozitoare și, bineînțeles, trebuie să ne consolidăm legislația Împrejurările erau de așa natură. În 2010 am votat uh, consolidarea farmacovigilenței și legislația în acest sens, iar aici putem să-i mulțumim comisarului Dali, um, dat fiind că a abordat imediat această chestiune și a lansat teste de rezistență în ceea ce privește cazul mediatorului și ne-am dat seama imediat că există trei puncte slabe care au fost explicate de Comisia Europeană, uh, în ceea ce privește revizuirea legislativă din, 9, din 2010, față de ce am votat în 2000, Patru, eu m-am ocupat în calitate de raportor de legislația farmaceutică din 2004, deci mi-am foarte bine ce dezbatere am avut atunci. Este drept faptul că atunci când Franța uh, a hotărât uh, să retragă de pe piață, uh, să suspende folosirea mediatorului în 2009, acest lucru a avut un efect la nivel european, fiindcă exista legislația din 2004 și, dat fiind că aveam, și acum avem o, o nouă lege în 2010, acest lucru nu s-ar mai fi putut desfășura în același fel. Acest lucru este clar și comisarul Dali, pe bună dreptate, a desfășurat aceste teste de rezistență, fiindcă vedem că au existat unele puncte slabe care au fost foarte bine explicate de Comisia Europeană. Iar eu doresc să întreb Comisia următorul lucru. Odată ce am avut această constatare, cum vom Uh, amenda această legislație, cum putem face acest lucru. Comisarul Dali ne va face o, o propunere în luna mai privind informarea bolnavilor și este foarte important să putem uh, cât mai rapid cu putință să integrăm aceste reflexii și rezultatele testelor de rezistență pentru a, fi cât, pentru a avea o performanță cât mai bună cu putință. S-a spus uh, și până acum că erare humanumest și din păcate, nu, sunt, nu suntem niciodată la adăpost față de astfel de întâmplări, dar trebuie evitate cât mai mult cu putință astfel de cazuri și cel mai mult, și mai important este că imediat ce apare o bănuială, trebuie să luăm, să reacționăm în consecință. Astfel că doresc să adresez aceste întrebări comisiei și ce prevede comisarul Dali pentru a avea o reacție cât mai activă. E drept că legislația nu prevedea întregime Uh, toate aspectele, trebuie să ne gândim și la poziția noastră în ceea ce privește furnizarea de medicamente în afară EMEA, în afara Agenției Europene pentru Medicamente, fiindcă aici avem când am ascultat pe domnul Etienne în ceea ce știu autoritățile de punere pe piață eh, pentru produsele farmaceutice, eu m-am gândit că trebuie să trecem, să avem autorizații europene. De ce? Fiindcă în momentul în care se dă o autorizație de punere pe piață la nivel european pentru toate statele membre, nu există niciun fel de discriminare între cetățenii europeni, dar în momentul în care există o suspendare, suspendarea este generală și imediată. Iar uh, Astfel, nu ne-am fi confruntat cu această problemă a Franței, care a așteptat până în 2009 pentru a suspenda, retrage de pe piață acest medicament. Deci eu vă spun um, în repetate rânduri că trebuie să avem cât mai multe autorizații de punere pe piață la nivel european și uh, sunt cu atât mai convinsă că domnul Etienne Marie ne spune că dacă nu ar fi, a, dacă nu ar fi existat acest, nu ar fi existat aceste uh, deficiențe, care a existat din cauza volumului foarte mare de lucruri la acestei agenții și ne dăm seama că această agenție națională este limitată. Trebuie neapărat ca la nivelul statelor membre și mi-amintesc că atunci am cerut să uh, trecem uh, prin această agenție europeană pentru, pentru medicamente în ceea ce privește autorizațiile de punere pe piață și mi s-a spus că agențiile naționale vor fi distruse, nu vor mai putea fi finanțate, au nevoie de venituri și așa mai departe. Și acum ne dăm seama că ne confruntăm cu o adevărată problemă și trebuie Trebuie să gândim bine această chestiune uh, și măcar atâta lucru bun să iasă din tot ce s-a întâmplat. Aș dori să adresez o întrebare domnului Etienne Marie. În Franța au existat foarte multe comisii de anchetă. Avem două comisii de anchetă parlamentare um, de la Parlament și Senat, avem raportul IGAS despre care am vorbit, uh, avem uh, două rapoarte în acest sens și, deci o sumedenie de rapoarte și pe, eu mă tem că atunci când sunt prea multe lucruri e și foarte multă confuzie și mai ales faptul că se uită că există o legislație europeană, iar în Franța se cam uită faptul că există legislație europeană. Mai întâi aplicăm cum trebuie legislația europeană, fiindcă acum s-a revizuit farmacovigilența și există nevoia de a o transpune, dar uh, Trebuie să se transpună rapid legislația în Franța, măcar o dată să, facă, să facem și noi acest lucru și să fim în conformitate și când comisia, comisarul Dalin vor face propuneri în ceea ce privește informarea uh, bolnavilor, mm, sper totuși că în Franța vom face tot ce ne stă în putință pentru a transpune cât mai repede și cel puțin așa vom soluționa unele probleme. Iată deci ce voiam să întreb domnule Etienne Marie. Dumneavoastră vă uh, gândiți uh, întotdeauna că nu trebuie să existe un caracter franco-francez și că trebuie să acționăm la nivel european, fiindcă avem o legislație europeană deja în vigoare. Iată deci ce doream să vă întreb, fiindcă um, acest aspect mi se pare extrem de important. Cred că am reușit să spun pe scurt și rapid tot ce doream să spun, cu toate că ar mai fi multe lucruri de zis. Mulțumesc foarte mult, domnul Aniu. Domnule Domnul Parniu, mă scuzați, domnule președinte, uh, suntem în miezul uh, unui scandal uh, care căruia i-au căzut victimă mulți francezi, dar și mulți europeni și este vorba aici de consecințele unor decizii greșite la nivelul guvernanților la ora aceea. Noi, membrii Parlamentului European, care noi care, așa cum ne-a reamintit și doamna Grostet, am uh, pus la punct uh, legislația în domeniul farmacovigilenței în 2004 și apoi în 2010, cum putem noi să ducem mai departe această legislație pentru a evita repetarea unui astfel de incident. Acesta este rolul Parlamentului European, uh, rolul nostru uh, și mai ales uh, a celor care sunt experți pe probleme de sănătate. Așa cum a spus și comisarul Dali cu ocazia răspunsului pe care l-a dat la o întrebare orală pe care am adresat-o în plenară pe 15 martie, um, Anul trecut, uh, așa cum a spus și, și reprezentanta Comisiei Europene, nu este vorba aici doar de o problemă franco-franceză. Chiar dacă, începând din 2005, dat fiind că laboratoarele, laboratorul Servier a retras uh, uh, din proprie inițiativă media, acest medicament mediator din Franța, uh, dar justiția franceză sper că își va face treaba și vor, vor fi trași la răspundere cei responsabili în instanță. Nu e, aici este vorba despre o problemă europeană, așa cum s-a spus pe bună dreptate, fiindcă ar trebui ca în acești ani să ne asigurăm că Agenția, Agenția Europeană pentru Medicamente, EMEA, să aibă structuri de avertisment și de uh, vigilență, semnalând autorităților naționale competente faptul că un medicament trebuia să fie interzis, dat fiind situația dintr-un anume stat membru. Este important uh, să reamintim faptul că ar fi trebuit să permitem acest lucru, chiar dacă, așa cum a spus și uh, responsabilul agenției în prezentarea sa, nimic, nu, exista, nu existau uh, dispoziții legislative uh, care să dea agenției aceste competențe. Cu toate acestea, noi ar fi trebuit să facem acest lucru, uh, noi ar fi trebuit să fim în stare să facem acest lucru. Am ascultat nu numai pe reprezentantul comisiei, dar și pe cei ceilalți doi oratori și sunt de părere că propunerea făcută de domnul comisar Dali, oarecum paradoxală, fiindcă ni se Ni se, punea, ni se spunea că este o problemă franceză dar în același timp voi eh, cere uh, teste de rezistență pentru cazul mediatorului. Deci, uh, dumneavoastră ne-ați confirmat acest lucru, doamna reprezentanta Comisiei, faptul că această problemă este una europeană, este vorba de uh, prevenirea unei situații uh, pe care am constatat-o, dar nu s-a făcut nimic. Trebuie să se schimbe de la A la Z această situație uh, mai mult decât ce am făcut noi în 2004 și 2010, fiindcă nu este vorba doar de stabilirea unui dispozitiv nou în cadrul directivei ceea ce privește informarea pacienților, fiindcă ar trebui să schimbăm formularea pe aici pe acolo, eu cred că trebuie să modificăm întregul dispozitiv, fiindcă astfel trebuie să ne asigurăm pentru, de faptul că putem propune reforme uh, ale sistemului de farmacovigilență pentru a pune capăt sector, pentru a pune capăt conflictului de interese care împiedică o legiferare potrivită a sectorului medicamentelor, deci trebuie să mergem mai departe uh, decât ceea ce am făcut în 2004 și 2010 în acest uh, domeniu, căci dacă reforma directivei europene privind farm- uh, farmacodigilența din 2010 merge în direcția cea bună, într-adevăr, dar la ora actuală trebuie să ne punem întrebarea cum stau lucrurile cu aceste uh, proceduri de autorizare de punere pe piață uh, emise de Agenția Europeană pentru Medicamente și Agenția și Agenția Europeană de Autorizare de Punere pe Piață ar putea să fie un vector, un vector uh, în mecanismele pieței, în cadrul procesului de recunoaștere reciprocă. Ar trebui să existe o uh, competență uh, pentru, pentru a examina situația actuală, fiindcă autoritățile naționale doresc uh, în permanență să găsească un echilibru între obiectivele sanitare și atracția companiilor care să lucreze rapid. Deci, în interesul consumatorilor europeni, așa cum uh, Așa cum putem să spunem cu toții, indiferent de orientarea noastră, este urgent să avem un uh, cod deontologic al autorităților naționale în ceea ce privește reglementarea medicamentelor, să fie stabilit, să fie restabilit și așteptăm, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă reprezentanta Comisiei, așteptăm rezultate, rezultatele acestor teste de rezistență care au fost uh, desfășurate la cererea domnului comisar de către Agenția Europeană de Medicamente și cred că vom avea, în momentul în care vom avea aceste concluzii, trebuie și noi să ajungem la concluzia că nu este vorba doar despre un mic amendament sau o mică modificare a directivei eh, privind informarea pacienților și că trebuie să mergem mai departe. Avem nevoie de o reformă aprofundată a uh, practicilor noastre și avem nevoie de acest, de acest nou cod deontologic în domeniu care trebuie astfel să fie adoptat. Vă mulțumesc. Doamna Părvanova are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Această chestiune este mm, foarte importantă pentru mine și după ce am citit toate informațiile pe care le avem la dispoziție până acum, eu cred că Parlamentul European ar trebui să ia o hotărâre foarte serioasă aici. În momentul în care legiferăm pe baza celor mai bune practici, acest lucru nu înseamnă că nu putem să legiferăm și bazându-ne pe problemele existente. Nu este vorba despre o chestiune franco-franceză, este vorba despre uh, incertitudinea și lacunele de securitate și la nivel legislativ și de proceduri foarte complicate pe care le includem în legislația noastră și suntem de acord cu Consiliul uh, cu Consiliul în ceea ce privește aceste proceduri complicate, care uneori slujesc intereselor industriei, dar în același timp uh, periclitează interesele cetățenilor. Trebuie să găsim, deci, un echilibru potrivit aici. Iar în ceea ce privește acest caz, avem dovezi foarte clare, uh, chiar atunci când, uh, când a început, că exista o contradicție între agențiile naționale și EMEA. Uh, slavă Domnului că după aceea noi am legiferat uh, în sprijinul EME și am, uh, și am dat mai multă autoritate, mai multe competențe, dar nu înseamnă că Consiliul a fost mulțumit de to- cu toate aceste propuneri pe care am încercat să le impunem noi în legislația privind farmacovigilența și Consiliul ne-a respins cu toate acestea unele dintre propuneri, mai ales cele care au legătură cu transparența. Aș dori să vă reamintesc faptul că s-a făcut o propunere aici la Parlament uh, de a divulga informații cu privire la conflictele de interese și în declarații în ceea ce privește experții EMA, Parlamentul a votat împotrivă. Mie mi s-a părut surprinzător acest lucru și, uh, și nu numai mie mi s-a părut surprinzător uh, cum a votat Parlamentul și uh, această uh, propunere s-a respins cu 9 voturi, iar argumentul agenției a fost că ar fi prea complicat acest proces și că va aduce o povară suplimentară administrativă dacă trebuie să se divulge toate aceste declarații de conflict de interese ale experților EMEA. Este vorba aici de uh, 20, 100 de persoane, iar uh, în același timp toți asistenții noștri uh, depun o declarație de, de conflict de interese și acestea sunt uh, publicate, există transparență. Iată, deci o dovadă de standarde duble, standarde duble care ar putea să fie primejdioase cetățenilor europeni. În ceea ce privește conflictele de interese, trebuie să împiedicăm trei tipuri de conflicte de interese. Unul este cel național, iar în acest caz această problemă franco-franceză, există manifestarea conflictului de interese național uh, care s-a opus uh, intereselor europene, fiindcă este un exemplu foarte clar de protecționism național. După care există conflictul de interese politic, dar bănuiesc că justiția franceză va reuși să lămurească lucrurile și toate persoanele implicate, prin, este vorba de fundații, agenții și așa mai departe, precum și și um, uh, laboratorul Servie și așa mai departe. Mai avem apoi și uh, alte conflicte de interese și um, răspunsul industriei uh, în acest caz, de pildă în, în, în cazul produselor Pfizer, avem uh, o, avem o problemă în ceea ce privește cercetarea și răspunsul uh, industriei cu privire la cercetare și cât de uh, multă încredere ar trebui să aibă agenția noastră în cercetarea desfășurată de industrie. Există decizia EFSA care nu se referă doar la Agenția pentru Medicamente, dar și la um, afirmațiile de sănătate din industria alimentară. A existat uh, o o problemă în ceea ce privește unele mențiuni de sănătate cu privire uh, făcute în, uh, pe etichetele uh, laptele pentru copii și în același timp cercetătorii, din indust- cercetătorii la, la nivel universitar se opuneau acestor afirmații. Iar noi am considerat că trebuie să avem încredere în EFSA, dar putem să avem încredere în EFSA dacă nu există o declarație foarte clară a conflictelor de interese și nu există argumente foarte clare care să ne facă să credem că putem avea încredere în EFSA. Bineînțeles, e nevoie de revizuire, revizuirea legislației privind farmacovigilența și sper ca noua propunere a comisarului Dali din luna mai o aștept cu nerăbdare, fiindcă domnia s a spus foarte clar că uh, este angajat în ceea ce privește sporirea transparenței și în ceea ce privește divulgarea informațiilor privire la conflictele de interese, pentru a putea să le împiedice în, în ceea ce privește aceste agenții care se referă la siguranța publică și sănătatea cetățenilor. În egală măsură aș dori să vă spun faptul că aici, la comisia noastră, avem foarte multe exemple de situații în care noi uh, votăm uh, o chestiune care ne dăm votul, uh, ne ne ocrotind de fiecare dată sănătatea cetățenilor publici, să, să cetățenilor europeni și trebuie să dăm dovadă de mai multă chipzuință, mai multă înțelepciune în ceea ce privește deciziile pe care le luăm pentru a nu fi nevoiți tot timpul să revizuim legislația pe care o dăm. Iar în cele din urmă, în cele din urmă vreau să vă spun că nu este singurul caz de netranspunerea legislației europene în Franța, dar nu numai Franța și alte state membre. Mai avem trei directive care se referă la transport și care nu au fost încă transpuse în Franța. Iar acum avem această directivă privind farmacovigilența, iată probleme și aici. Este o dovadă foarte clară a tabelelor de corespondență pentru care ne luptăm de fiecare dată în fiecare act normativ cu Consiliul. Acest lucru trebuie să fie uh, luat în considerare, fiindcă în uh, perioada de 90 ani în care acest uh, acest caz a fost plimbat pe la autorități, sute de oameni au murit și iată, prețul pe care l-am plătit pentru această nesiguranță și această birocrație. Mulțumesc! Merci d'abord euh, d'avoir Vă mulțumesc mai întâi pentru că ați organizat această reuniune cu toți uh, interlocutorii, inspectorul uh, Ligas în Franța, Comisia și uh, REVA. Eu sunt foarte îngrijorată în ceea ce privește farmacovigilența, pentru că mă întreb la ce folosește EMA, la ce folosește această agenție. În 1999, Italia a cerut într-un raport un arbitraj pentru o evaluare completă beneficii-riscuri. Ce a făcut EMA? Nimic. În 1999, uh, EMA a spus nu dispuneam de legislația necesară. Și totuși, în 1999, EMA recomandă retragerea Ecudfan. Știam că exista o moleculă care era un anorexigen foarte important, fenfenramină. De ce nu s-a făcut același lucru în ceea ce privește medicamentul mediator? În uh, în EMA se află Jean în fruntea EMA se află Jean-Michel Alexandre, care se ocupă și de farmacovigilență în general. După cum a indicat Ligas, în 1999, raportul era foarte clar. Laboratoarele Servier trebuie să facă un studiu cu privire la uh, Uh, problemele cardiace. Nimeni nu urmărește studiul. Trebuie să așteptăm 9 ani pentru ca un medicament uh, problematic uh, să fie studiat. Ce faceți la EMA? Apoi, Eric Abadi preia dosarul. Este director al agenției franceze și în același timp are responsabilități la nivelul farmacovigilenței ce se întâmplă? Am scrisoarea aici. În 2000, Franța trage un semnal de alarmă și spune că a crescut utilizarea medicamentului mediator și asta pentru uh, a slăbit și nu uh, pentru diabet. În 2004, o altă scrisoare informează EMA în privința faptului că statele membre au fost informate. S-a spus, există o problemă și medicamentul este retras. Ce părere are EMA? În 2003, cazul din Italia. În 2004, EMA nu face nimic și de-abia în 2006 Servie își face studiul și se constată apariția problemelor cardiace. Ce face Emma? Nimic. Emma așteaptă, a așteptat retragerea în Franța a mediatorului, acestui medicament, după ce o doamnă pneumolog a tras semnalul de alertă și a inf- informat uh, Uh, EFSA în, cazul, în, în privința efectelor adverse pentru ca în iunie 2010 să se hotărască retragerea medicamentului mediator. Doamna Grostet spune că trebuie să existe autorizații europene. Eu nu sunt uh, împotrivă, însă ce ați făcut? În Franța Există persoane care sunt uh, în strânsă legătură cu laboratoarele Servie. Există conflicte de interese între laboratoarele Servie și experți. Asta înțeleg foarte bine, însă în Europa ar trebui să uh, fiți uh, alertați. Aș vrea să dau un ultim exemplu care îmi pune probleme. Pandemrixul a beneficiat de Uh, autorizația europeană. Autoritățile uh, suedeze au spus că copiii care iau acest medicament au de 9 ori mai multe uh, de 9 ori mai multe um, riscuri de a suferi de narcolepsie. Franța însăși a descoperit multe cazuri de narcolepsie în cazul utilizării acestui medicament. Ce face EMA? nu se suspendă medicamentul, spune EMA, trebuie să mai facem studii. Câți morți trebuie să apară pentru a declanșa uh, măsuri? În fața Comisiei Europene, în fața Comisiei ENVI, vreau să spun că dacă EMA este acolo pentru a finanța medicamente și nu aplică principiul de precauție pentru pacienți, ci în favoarea uh, companiilor farmaceutice, situația este gravă. Vă cer să, ce, să citiți raportul Ligas. Se vorbește despre um, mocila europeană. AFSA nu ia decizii pentru că așteaptă ca Europa să ia decizii. Ni s-a spus că nu există legislație de ce nu ați făcut nimic în privința medicamentului mediator? La ce servește ca laboratoarele să vă alerteze și să nu luați nicio discuție? Dacă farmacovigilența este pentru laboratoare și nu pentru uh, pacienți, mă întreb la ce servește uh, EMA. Vă mulțumesc. Narut Parent, mulțumesc. Încerc să calmez puțin spiritele și poate structurăm puțin ideile. Înainte de toate, trebuie să spunem că cei care cred că prin modificarea legislației privind farmacovigilența, fie că modificarea este necesară sau nu, va putea să preîntâmpine un caz ca cel pe care îl discutăm, acela se înșală. Atâta timp cât noi toți care suntem prezenți aici acceptăm ca să existe acordarea de licențe pe plan național pentru producția de medicamente, ne vom confrunta în continuare cu asemenea cazuri. Așa cum a spus François Grostet, și eu am susținut întotdeauna ca aceste certificări să fie acordate pe plan central, pe plan european. Din nefericire, există însă mulți susținători pentru certificarea pe plan național, pentru că există acolo multe locuri de muncă și o puternică influență. Doar atunci când vom avea o majoritate care se pronunță pentru certificarea europeană, doar atunci vom avea dreptul să arătăm cu degetul asupra agenției noastre pentru medicamente și să o uh, critică. În clipa de față, statutul EMA prevede exact cum trebuie ea să fie structurată și cum să funcționeze. Eu mi-aș dori cu dragă inimă să existe alte competențe. Există însă um, un statut pe care noi l-am gândit pentru EMA. Câteodată creăm și noi grupuri de lucru, cum este cel pentru farmacovigilență statele membre cu 15 ani în urmă nu au prea înghițit cu dragă inimă ideea înființării unei agenții europene, ba chiar au tratat-o cu ură. Și ca atare, în Comisia uh, pentru certificarea medicamentelor, uh, trebuia să existe câte un reprezentant al statelor naționale. Bine, doamna Rivasi, eu aș fi prima care să susțin ca Agenția pentru Medicamente să aibă competențe sporite. Nu am găsit susținerea necesară. Ce putem să facem pentru a obține eh, o mai mare certitudine că medicamentele nu vor avea efecte dăunătoare. Și din acest punct de vedere, um, trebuie să liniștim puțin spiritele. Domnul Etienne Marie a spus multe lucruri importante. Eu rețin o idee. Noile solicitări sunt mult mai interesante întotdeauna decât uh, menținerea efectivului deja existent. Despre un medicament care urmează să fie introdus pe piață știm foarte puțin. Există, evident, verificări clinice, uh, dar de multe ori uh, testele durează foarte mult și întotdeauna ne punem noi speranțe într-un medicament nou. Industria ne spune destul de puțin. Noi putem afla care sunt efectele a la lung doar prin utilizarea acestui medicament în timp. Farmacovigilența este doar atunci bună când dispune de toate datele necesare. Noi nu putem avea uh, garanția că fiecare medic care prescrie unui pacient un medicament îl întreabă pe acel pacient și în legătură cu posibilele suferințe pentru a fi sigur că efectele secundare ale medicamentului nu vor afecta pacientul. Deci, uh, întreținerea efectivului de medicamente, uh, susținerea lui și urmărirea efectelor în timp este esențială și, evident, informațiile legate de noile medicamente de asemenea. Domnul Paniu spunea că statele membre ar trebui să aibă uh, sarcini suplimentare de supraveghere a efectelor pe piață. Au existat de asemenea reproșuri că Agenția pentru Medicamente nu a făcut suficient. Dar uh, oare o agenție are numai funcții de management sau are și alte funcții? Ea nu poate să acționeze ca atare, trebuie să facă doar comunicări Comisiei Europene și Comisia Europeană trebuie să um, aibă comunicate de presă în acest sens. Ei bine, sigur, Comisia a fost informată uh, de către EMA pentru a clarifica lucrurile. Spun acum că Agenția pentru Medicamente nu dispune de independență uh, și de posibilitate de a interveni direct pe piață pentru a Uh, retrage eventual un medicament. Acest lucru trebuie să ne fie clar. Ce putem să schimbăm? Doamna Bărvanova ne-a spus că este vorba despre proceduri complicate și foarte birocratizate. Și după aceea, doamna Părvanova a mai spus ceva important în legătură cu conflictul între EMA și agențiile naționale. Acest conflict continuă să existe și uh, administrația națională uh, preferă să introducă pe piață, pe baza unei decizii naționale, noile medicamente, nu vede cu ochi buni medicamentele care au fost autorizate pe plan central. Oare dumneavoastră credeți că 27 de sisteme diferite, în care există 27 de certificări diferite, sunt o soluție mai bună? Există o mai mare transparență din acest punct de vedere? Mi se pare că este o atitudine naivă. Ia să ne uităm ce se întâmplă în statele membre. Lucrurile sunt mult mai complicate, mult mai puțin transparente, inclusiv pentru experți. Din nefericire, experții EMA trebuie să facă declarații de interese, în timp ce agențiile naționale nu fac aceste declarații ca atare. Influențarea lor este mult mai puternică pe plan național. Și noi nu vorbim despre faptul că statele membre ar trebui să transpună uh, 100% acquis comunitar nu avem uh, informații legate de testele de stres care, și de modul în care există aplicarea în uh, statele membre. Abia când apar cazuri de îmbolnăvire sau de deces în urma utilizării unor medicamente, ni se deschid ochii. Deci acestea toate sunt elemente în legătură cu care trebuie să spun că e dificil să-ți dai seama unde trebuie să intervii pentru a modifica starea de fapt. Și singurul avantaj ar fi ca un medicament care este autorizat pe plan central să fie de asemenea introdus printr-un organism care acționează centralizat comunitar, care să monitorizeze impactul. Să nu ne facem iluzii că autoritățile naționale vor face asta. Eu aș fi foarte dispusă să operăm modificări în statutul EMA. Ar fi trebuit uh, să interzicem agențiilor ca cineva care este în Consiliul de Administrație să fie și director executiv. La EFSA s-a întâmplat așa ceva, la ECDC a fost de asemenea un asemenea caz. Pe atunci să nu ne mirăm că în Consiliul de Administrație sunt reprezentanți ai statelor naționale care au, practic, se află într-un fel de conflict de interese. În legătură cu toate uh, reuniunile uh, care au avut uh, un asemenea subiect, am spus că statele membre se fac în principal vinovate de deficiențele care apar. Sigur, sistemul nostru comunitar poate fi simplificat, dar uh, noi trebuie să putem demonstra Agenției pentru Medicamente când a greșit. În anul 98-99 nu a greșit. Ceea ce s-a greșit uh, a fost datorat Franței în acest caz. Trebuie să înțelegem că un asemenea caz național, cum este cazul francez, ă, trebuie să ne ducă la concluzia că certificarea națională este greșită. Să reținem acest lucru. Mulțumesc, doamna McKevin. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, ceea ce am eh, ascultat despre istoria mediatorului este foarte îngrijorător, bineînțeles, și există mm, lacune. Eu am fost eh, raportor privind farmacovigilența, deci mă simt oarecum răspunzătoare și când am aflat ce s-a întâmplat cu mediatorul în ianuarie, am contactat Euro- EMA și mi s-a spus că Noua legislație mm, elimină toate lacunele, dar acum există aceste teste de rezistență pentru care mulțumim Comisiei și ni se spune că în continuare trebuie operate unele modificări în această legislație. Comisia trebuie să elimine aceste lacune cât mai curând cu putință. Și avem foarte mulți raportori din umbră de, la, de atunci aici alături de noi. Este foarte important, uh, fiindcă um, directiva cu privire la informarea pacienților uh, amendează aceeași, uh, același act normativ și am aici documentul. Și după ce am auzit care sunt rezultatele testelor de rezistență, ar fi bine să facem o paralelă cu testele de rezistență ale Parlamentului European Fiindcă eu am fost raportor, avem și raportorii din umbră aici, fiindcă ni s-a spus întotdeauna că se consolidează noua legislație. Cu toții am dorit să se consolideze legislația și toate informațiile de la EMA și de la Comisie ne spuneau că se consolidează lucrurile. Dacă mai rămân încă probleme, cred că acestea pot fi rezolvate rapid și citind acest text pe care l-am aici, cred că uh, Eh, dacă există o retragere a unui medicament de pe piață, acest lucru se poate face automat eh, operând câteva mici schimbări în text. Același lucru este valabil și cu sectorul farmaceutic și cu companiile în ceea ce privește retragerile automate. Sperăm că aceste lucruri eh, vor se vor întâmpla cât mai curând cu putință și că toată lumea va Uh, fi de acord pentru că aceste lucruri să se întâmple cât mai repede. Am ascultat-o pe doamna Parvanova privind conflictul de interese. Noua legislație va solicita ca pe portalurile uh, pe internet să fie publicate tot felul de declarații, printre care și declarația uh, privind conflictele de interese, privind interesele indirecte și uh, declarația de conflict de interese cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi. Deci s-au făcut unele îmbunătățiri aici, unele progrese, trebuie să recunoaștem acest lucru, s-au înregistrat uh, progrese și în ceea ce privește faza de post-autorizare, precum și solicitările de uh, de desfășurarea acestor uh, studii care înainte nu erau făcute, acum există această obligativitate legislativă și dacă nu se întâmplă acest lucru, autoritățile de reglementare uh, au posibilitatea de a atrage la răspundere companiile care nu fac acest lucru. Iar uh, lista medicamentelor care fac obiectul autorizării post-comercializare este publicată pe internet. Iată, um, acesta, așa se rezolvă și o altă critică adusă sistemului francez. Deci vor exista progrese, îmbunătățiri, într-adevăr, dar dacă sunt lucruri care pot fi schimbate rapid, haideți să facem acest lucru înainte de punerea în aplicare a legislației privind farmacovigilență. Știu că EMA se poate face unele comentarii cu privire la aplicare. Trebuie să ne asigurăm că nu mai lăsăm niciun fel de lacună, uh, fiindcă dacă uh, au existat până acum lacune și iată s-au întâmplat unele lucruri, trebuie ca acestea să fie eliminate și dacă cineva nu dorește, uh, la Consiliu nu dorește dorește eliminarea acestor lacune, atunci ei să le explice cetățenilor de ce nu se întâmplă acest lucru, fiindcă noi suntem, noi dorim eliminarea acestor uh, lacune și Comisia este de acord și dacă Consiliul se opune să explice el poziția aceasta. Mulțumesc că ne întoarcem la invitații noștri. Din păcate nu avem foarte mult timp la dispoziție, astfel încât vă rog să fiți foarte subcinți și să nu depășiți timpul alocat de 3 minute. În primul rând, uh, dau cuvântul domnului Etienne Marie de la IGAS. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, s-a vorbit foarte mult de Agenția Europeană franceză și de reglementare. Aș dori să reamintesc termenii Ministerului de Sănătate franceză, vorbind despre responsabilitatea directă și Eh, principală a laboratorului Servier, care timp de 30 de ani a folosit toate metodele pe care le avea la dispoziție pentru a ascunde adevărul cu privire la acest eh, medicament, pentru a ascunde efectele individuale, eh, intimidând mecanismele de avertisment, a fost prezent în toate comisiile de experți care au desfășurat uh, studii și laboratorul Servier a folos, a folosit de toate mijloacele legislative pe care le avea uh, la dispoziție pentru a-și sluji scopurilor proprii. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, cred că există niște aspecte de fond pe care uh, administrațiile și comisiile parlamentare le, um, le au în vedere în Franța acum, care, despre care s-a vorbit, este vorba de conflictul de interese și uh, de această împărțire între exper- experiența internă și externă, uh, aceste, aceste, acest raport între beneficii și riscuri, uh, um, beneficiile terapeutice și efectele unei, uh, unei folosiri abusiv, abuzive, este vorba de tot felul de elemente care sunt acum uh, avute în vedere în Franța și vreau să-i răspund aici, domnule Grosteț, spunându-i că toate aceste aspecte vor fi examinate în conformitate cu Um, reglementările europene, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvânt acum reprezentantului Emma. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Grostet și doamnei Ruth Berend pentru contribuțiile lor, pentru că au insistat pe contribuția agenției noastre la sistemul de sănătate european și că are perspective. A avut loc o dezbatere care depășea cazul mediator și găsesc că a fost foarte important pentru că farmacovigilența va fi într-un fel uh, consolidată prin noua legislație pe plan european. Dar așa cum se întâmplă adesea în viață și știți acest lucru în Parlamentul European foarte bine, uh, există și dificultăți de aplicare. Această legislație ar putea să meargă mai departe decât este gândită, dar să vedem cum transpunem în fapt această legislație. Și aș vrea să nu ne facem iluzii printr-o farmacovigilență consolidată în 27 de state membre, împiedicarea situațiilor de criză uh, nu va putea să fie fortificată. Din potrivă, dacă ne gândim la toate produsele care există pe piață acum, dacă prin farmacovigilență se uh, cer uh, rapoarte de follow-up pentru toate medicamentele eh, care au fost certificate pe plan național, situațiile de criză vor crește, nu se vor diminua pentru că aceste produse care există pe piață au fost protejate până acum printr-o slabă farmacovigilență pe plan național și pe plan european și prin uh, studii de observare relativ slabe neconvingătoare. Deci vom constata acum puncte slabe la produsele existente, tot mai multe asemenea puncte slabe. Ca atare, medicamentele existente pe piață vor fi mai intens criticate de până acum. Vreau să uh, vă spun în legătură cu pandemrixul că uh, nu au fost prezentate lucrurile cum trebuie. Mă scuzați, domnule președinte. Want to come back? Mulțumesc. Uh, vreau să mă refer, mă refer la, la Pandemrix. Uh, s-au uh, analizat toate informațiile de la, fin, de la Finlanda, Suedia și unei informații de la, de, primite de la Franța, iar noi am folosit principiul precauției în ceea ce privește informațiile oferite uh, medicilor și pacienților uh, și uh, au existat unele aspecte și îngrijorări legate de metodologie în ceea ce privește o evaluare a riscului care trebuie să fie desfășurată în ceea ce privește prescrierea Pandemrix copiilor și adulților noi eval, am, uh, s-au evaluat uh, și uh, datele pe care le-am avut la dispoziție și rezultatele vor uh, fi publicate în iulie. S-a folosit deci principiul precauții, s-a recomandat uh, modificarea uh, Uh, informațiilor cu privire la acest produs și veți primi rezultatele în luna iulie. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei acum pentru uh, remarcele de încheiere. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la farmacovigilență, conflict de interese și răspundere. În primul rând, farmacovigilența. În uh, sectorul farmaceutic, uh, se întâmplă să avem efecte negative ale produselor farmaceutice. Fiindcă evaluarea pe care o facem înainte este vorba, despre, este vorba de o evaluare a studiilor terapeutice, uh, clinice, și noi trebuie să fim mai uh, curajoși, curajoși în momentul în care ni se transmit unele semnale, trebuie să reacționăm mai uh, curajos și să retragem produsele de pe piață. Iar aici vreau să o asigur pe doamna McEwen că noua legislație reprezintă un mare pas înainte. Nu avem nevoie de o revizuire uh, fundamentală, așa cum spune doamna Pagno, fiindcă este foarte bună și, um, de, și conține unele elemente foarte, impor, info, foarte, informa, foarte importante. Este vorba despre faptul că uh, bolnavii pot informa acum autoritățile de, uh, despre efectele negative și uh, se lărgește conceptul efectelor negative, pentru că și la mediator, de pildă, um, existau unele efecte negative pentru folosirea în afara prescripției medicale și de Um, Agenției Europene pentru Medicamente um, competențe de autorizare comunitară și națională. Iar acest, uh, aceste competențe sporite ale EMA, uh, care va fi implicată și în această rețea de informație care va fi accesibilă publicului larg și, cum v-am spus, în momentul în care se dă un semnal trebuie să reacționăm, să luăm măsuri. În ceea ce privește conflictul de interese, cred că în acest caz situația este în îmbunătățire. Avem noi reguli pe care le-a adoptat EMA în luna decembrie anul trecut. Se vor asigura că există transparență în ceea ce privește posibilele conflicte de interese ale tuturor persoanelor implicate, fiindcă este inevitabil uh, Uh, faptul că EMA trebuie să se bazeze pe informațiile provenite de la experți la nivel național, dar trebuie să avem acces la declarațiile lor privind conflictele de interese. Acest lucru este posibil acum, iar uh, noi uh, analizăm acum toate declarațiile de conflicte de interese ale agențiilor pentru a ne asigura că există un sistem de referință cât mai ridicat cu putință. În ceea ce privește răspunderea, sunt um, de acord cu ceea ce a spus domnul Mahietien cu privire la răspundere și aș dori să subliniez aici eh, din nou următorul aspect. Până în 2004, farmacovigilența eh, este vorba despre produsele autorizate la nivel eh, național, țineau strict de competența statelor membre, iar grupul de lucru de atunci la EMA a avut un rol interguvernamental, nu a avut o răspundere europeană, astfel încât nu vreau să spun aici a vreau să spun că este vorba de o, de o răspundere partajată și nu de o răspundere europeană. Mulțumesc foarte mult, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și în egală măsură am terminat și ședința noastră. Pe 23-25 mai va avea loc următoarea reuniune. Avem o reuniune și în această după masă cu Parlamentele Naționale unde vom discuta despre schimbările climatice și vă rog să vă aduceți toate documentele, să vă luați toate documentele și uh, toate lucrurile, fiindcă va fi uh, curățată această sală până după masă și nu vă veți mai găsi lucrurile dacă le lăsați aici. Vă mulțumesc! Pus n-am